mâine, uh, între 9 și 1 uh, și între 3 și 5. Ordinea de zi a fost publicată și ședința